Regendum. Miercuri, împreună cu președintele eh, Consiliului, voi semna două acte legislative adoptate în eh, procedură ordinară. Titlurile acestor acte legislative vor fi publicate în procesul verbal acestei sesiuni. Avem o scriere pe punct de procedură din partea domnului Cathy. Domnule președinte, cu indulgența dumneavoastră, în Irlanda a avut loc o tragedie teribilă unde zece persoane și-au pierdut uh, viața într-o călătorie în timp ce dormeau și cu, per- cu permisiunea dumneavoastră aș dori de asemenea să-mi exprim condoleanțele pentru Um, cei rămași, pentru familii și de asemenea și un uh, ofițer care a intervenit uh, și de asemenea și dânsul ar dori să-i adresez condoleanțe. Bineînțeles că vom uh, verifica circumstanțele și vom acționa în continuare pe procedură în conformitate cu articolul 186 Domnul João Ferreira vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să vă atragem atenția asupra faptului că situația este uh, foarte gravă. Mă refer aici la intervenția uh, autorităților conduse de dumneavoastră în ceea ce privește uh, serviciile și drepturile de care se bucură uh, deputații. Uh, concret este vorba de rezultatele deliberărilor recente ale Comisiei AFCO. aici se menționează, aici sunt puse sub semnul întrebării uh, dovezile privind caracterul de urgență al unor măsuri. Vreau să știu cine decide dacă într-adevăr a fost uh, justificată o situație declarată ca situație de urgență. Vrem să știm acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Vielen Okay, vielen Dank, uh, Frau Ferreira. Bin von meinem Dienst. Mulțumesc, domnule Ferreira. Serviciile mele mi-au atras atenția asupra faptului că doreați să puneți în discuție această chestiune. În momentul de față nu pot să vin cu o părere vis-a-vis -vis de interpretarea articolului 130. În orice caz, mi s-a comunicat că se va face o analiză corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, după care vi se va comunica rezultatul. Doamnelor și domnilor, Conferința președinților, în conformitate cu articolul 49 din regulamentul de procedură, a adoptat a, ordinea de zi definitivă care va parveni. În conformitate cu discuțiile cu grupurile politice, vă propun următoarea.